Dragi colegi, îl avem alături de noi pe domnul comisar. Cred că este momentul să începem. Începem cu primul punct de pe ordinea de zi și anume adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există obiecții, putem adopta această ordine de zi fără modificări. Al doilea punct pe ordinea noastră de zi este adoptarea uh, proceselor verbale ale reuniunilor din 14 decembrie, 21 ianuarie și 16-17 martie. Dacă nu există obiecții până la finalul reuniunii, vom considera aceste procese verbale ca, prefi, ca fiind adoptate. Anunțurile din partea președintelui. În primul rând, în ceea ce privește misiunea într-un, la un uh, oficiu uh, sanitar veterinar din Irlanda, uh, un uh, așa numit FVO. Aveți uh, raportul pentru această vizită în dosar. În ceea ce privește interpretarea, avem 21 de limbi și această reuniune, de asemenea, este transmisă pe internet, prin web streaming. Trecem acum la al patrulea punct de pe ordinea de zi și anume Schimbul de opinii cu domnul Carmen Vela, comisar pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, un schimb de opinii ce face parte din dialogul structurat. În primul rând, aș dori să urez bun venit uh, domnului comisar uh, Vela în comisia noastră. După cum știți, această vizită a dumnealui are, locul în, are loc în contextul dialogului între comisie și comisia noastră. Uh, cu plăcere vom asculta ce ne va spune domnul comisar despre implementarea uh, programului pentru 2016 și prioritățile pentru după această etapă. De asemenea, ne-ar interesa propunerea noastră privind creșterea curată, inclusiv uh, pachetul privind economia circulară, apoi propunerea pentru strategia pentru 2030 pentru dezvoltare durabilă și um, verificarea diferitelor uh, directive uh, Natura 2000. De asemenea, uh, am vrea să ascultăm și despre planul de acțiune privind traficul cu animale sălbatice, degradarea pădurilor și viziunea noastră privind unele acte, unele dosare în curs, cum ar fi uh, Uh, cel referitor la emisii sau uh, convenția privitoare la Mercur. Vă mulțumesc uh, pentru prezența astăzi și vă dau cuvântul pentru intervenția după, dumneavoastră. După aceea vom începe o dezbatere cu colegii. Mulțumesc, mulțumesc Giovanni, bună ziua tuturor. Aș vrea să trec imediat la punctele principale ale programului nostru ce uh, uit să menționez în discursul meu putem uh, relua apoi. Vă amintiți că la audierea mea în fața acestei instituții, în septembrie 2014, am spus că uh, voi face din al șaptelea program de mediu, uh, EAP, Uh, un cadru care să mă ghideze. Al șaptelea program de mediu solicită Comisiei să acționeze asupra unui uh, număr întreg de puncte, urmăresc îndeaproape evoluția lucrurilor și uh, suntem pe calea cea bună pentru cele nouă priorități din program. Trebuie să vă spun că am cooperat foarte bine și strâns cu mulți dintre dumneavoastră în mod individual și cu această instituție în general pe multe dosare. Al șaptelea program de mediu poate aduce o contribuție semnificativă la cele 10 priorități ale, domnului, ale președintelui Juncker. Mă voi uh, concentra asupra trei domenii principale. În primul rând, ecologizarea economiei, apoi o mai bună conectare cu cetățenii și a treia etapă, aplicarea. Mă voi referi la aceste uh, trei domenii pe rând, dar aș vrea întâi să mă refer la două evoluții importante din a doua parte a lui 2015. Mă refer la agenda uh, pentru, 2030 pentru dezvoltare durabilă și acordul internațional privind schimbările climatice obținut la conferința COP21 din Paris. Aceste două evenimente sunt două pietre de temelie uh, în um, încercarea noastră de a asigura o mai mare durabilitate la nivel mondial. În ceea ce privește agenda pentru 2030, Uniunea Europeană a jucat un rol de lider în obținerea acestui rezultat ambițios și rămânem în continuare hotărâți să jucăm un rol de lider în implementarea și monitorizarea atingerii celor 17 obiective de dezvoltare durabilă cu cele 169 de ținte cuprinse în acestea. După cum știți, în programul de lucru al Comisiei pentru 2016 am prevăzut o inițiativă pentru următoarele etape pentru un viitor european durabil care leagă implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă cu revizuirea strategiei Europa 2020 pentru a asigura creștere economică, dar și durabilitate socială și de mediu. Vom lucra în două etape. În acest an, ceva mai târziu, vom uh, propune o comunicare ce prevede politicile interne și externe de implementare ale obiectivelor de dezvoltare durabile, ODD, și inițiative legate de acestea, cum ar fi revizuirea Consensului European pentru Dezvoltare sau munca efectuată de Eurostat în ceea ce privește monitorizarea dezvoltării durabile. Bazându-ne pe aceste activități, ne vom îndrepta către Uh, pregătirea unei strategii pentru după 2020, uh, o strategie post-2020. Încercăm ca acest proces să fie cât se poate de inclusiv, uh, să mobilizăm întreaga expertiză a Comisiei, dar și să facem apel la experiențele dumneavoastră și la expertiza noastră și ale părților interesate. Un prim uh, pas, uh, primele orientări vor fi discutate cu colegii din comisie în iulie al acestui an. În ceea ce privește creșterea ecologică, a ne asigura că activitățile noastre economice sunt durabile este o premisă pentru atingerea ODD, dar este și o necesitate care va permite Uniunii Europene să adreseze provocările pe termen lung. Este logic uh, această abordare pentru Europa, care nu are foarte multe resurse naturale, dar foarte multe competențe și cunoștințe. Trebuie să obținem cât mai multă valoare adăugată din fiecare kilogram de materie primă și din fiecare jul de energie. Tocmai de aceea prioritatea noastră este să promovăm din ce în ce mai mult creșterea ecologică în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este deja un lider global în acest domeniu, însă există un potențial enorm în continuare. Ultimele cifre din uh, tabloul nostru de bord privind uh, eficiența resurselor ne arată că productivitatea resurselor a crescut în mod regulat uh, în ultimii 10 ani și că există, și există tendințe către o direcție și mai Uh, durabilă, însă mai avem mult de făcut pentru a decupla utilizarea resurselor de creșterea economică. Creșterea ecologică în strategia Europa 2020 înseamnă reducerea costurilor pentru materii prime, dar și reducerea uh, daunelor la adresa mediului. Asta duce la o utilizare mai eficientă a resurselor, duce la inovație și deci la creștere, competitivitate și creare de locuri de muncă. Asta este, de fapt, economia circulară. În decembrie anul trecut am asumat un angajament în programul nostru de lucru, um, o nouă strategie pentru uh, economia circulară. Dacă va fi uh, implementată complet, asta va aduce o situație de triple câștiguri pentru societate prin uh, economii pentru afaceri, creare de locuri de muncă și reducerea um, efectelor asupra mediului. Implementarea planului de acțiune este pe calea cea bună. În ultimul an am lansat uh, apeluri de ofertă în programul Orizont 2020 pentru Uh, industria 2020 în economia circulară. Și Comisia a adoptat această propunere pentru, uh, bunuri, pentru vânzarea de bunuri online. În urmă cu o lună, pe 17 martie, am prezentat un regulament revizuit privind îngrășămintele, inclusiv măsuri pentru a îmbunătăți accesul la piață unor îngrășăminte organice și uh, bazate pe uh, deșeuri biologice. Acum pregătim un nou plan de lucru de ecodesign pentru a îmbunătăți eficiența energetică a produselor, dar și uh, posibilitatea de a fi reparate, durabilitatea lor, uh, posibilitatea de a le actualiza și de a le recicla. Pentru a urmări implementarea, pachetul prevede un raport de progres la 5 ani după adoptare, însă uh, se discută în momentul de față să se ofere actualizări mai dese către statele membre, Parlamentul European și părțile interesate. Discuțiile privind propunerile legislative privind deșeurile s-au lansat uh, bine. Reacțiile din partea statelor membre în grupul de lucru al Consiliului au fost până acum pozitive. Um, cu plăcere voi lucra cu dumneavoastră pe acest subiect, începând cu uh, raportul uh, doamnei uh, Simona Bonafé, care va fi prezentat în mai în această comisie. În, co- în această comisie. Știu că um, echipa mea deja uh, explică propunerile uh, raportoarei și au avut loc deja reuniuni pregătitoare. Bineînțeles, punem de asemenea la dispoziție și cooperarea și asistența tehnică necesară în următoarele luni. Deșeurile marine sunt de asemenea un subiect important. Avem nevoie de o abordare ca, care să abordeze, de, care să uh, lupte împotriva acestui fenomen uh, atât uh, pe teren, pe uscat, cât și pe mare. Există multe inițiative ce au uh, loc deja, uh, cură, acțiuni de curățare, pescuit de deșeuri, dar și multe altele. Însă cel mai important este să acționăm acolo unde putem fi cei mai eficienți. Deșeul este numai o parte a unui ciclu pentru a atinge o, pentru a obține o transformare fundamentală a economiilor noastre, va trebui să facem investiții țintite și semnificative. Dați-mi voie să vă menționez faptul că uh, Săptămâna verde de la finalul lunii mai va fi dedicată subiectului investițiilor pentru un viitor mai verde. Trebuie să ne asigurăm că sistemul financiar asigură și asigură serviciile necesare pentru dezvoltarea durabilă și ne ajută să ne atingem uh, obiectivele și angajamentele luate în Paris, la New York privind agenda 2030, cât și în planul de acțiune privind economia circulară. Mă bucură să văd că Parlamentul participă în mod proactiv la programul privind uh, Săptămâna Verde. M-aș bucura să văd cât mai mulți dintre dumneavoastră prezenți la fața locului. În ceea ce privește capitalul natural, biodiversitatea este o resursă în sine chiar dacă nu este întotdeauna cea mai, cel mai vizibil, capitalul natural și serviciile ecosistemice pe care le oferă, apa curată, polenizarea și productivitatea agricolă din partea unor soluri de bună calitate, sprijină economia și societatea noastră și sunt o precondiție pentru creștere durabilă, coeziune socială și bunăstare. Dacă nu ne gestionăm în mod adecvat ecosistemele, pierdem aceste resurse și costă foarte mulți bani și timp ca ele să fie înlocuite prin soluții artificiale. Protejarea și uh, îmbunătățirea capitalului nostru natural nu este un cost, este o economie, de fapt, este o investiție într-un viitor mai durabil. Revizuirea la mijlocul perioadei a strategiei uh, UE privind biodiversitatea, Um, concluziile Consiliului ce au urmat și raportul din partea Parlamentului European transmit un mesaj consecvent privind importanța consolidării eforturilor noastre pentru a atinge obiectivele de biodiversitate prevăzute pentru anul 2020. Însă, la patru ani de, de la această dată, nu putem fi siguri că vom atinge aceste obiective. Este nevoie de mai multă coerență politică. Sectoare precum agricultura și silvicultura acoperă împreună 80% din teritoriul UE și ele sta, sunt în inima problemei și a soluției pentru a pune capăt pierderii biodiversității. Uneori se spune că ce nu poți măsura nici nu se poate întâmpla și trebuie să reușim să măsurăm mai bine valoarea naturii, să o facem mai vizibilă și mai ușor de înțeles și pentru a putea să, să o integrăm în planificare și luarea deciziilor în Uniunea Europeană un pas important, uh, concret, uh, pentru a lupta împotriva cauzelor pierderii biodiversității în Uniunea Europeană a fost adoptarea regulamentului UE privind speciile invazive. După cum știți, Comisia nu a pierdut timpul și a dezvoltat o primă listă de specii um, afectate și, de fapt, chiar cred că unii dintre noastre consideră că am mers prea repede. Uh, deja uh, face munca pregătitoare pentru a actualiza această listă în acest an. În ceea ce privește evaluarea de sănătate a legislației în domeniul naturii, în acest an vom prezenta um, Uh, ce se va întâmpla după acest proces de revizuire. După cum uh, poate ați uh, văzut, s-a stârnit un mare interes și angajament, mai ales din partea cetățenilor și a factorilor implicați. Am primit mai multe răspunsuri la procesul de consultare decât în consultarea cu privire la TTIP, ceea ce arată că pentru cetățeni natura este foarte importantă. Decizia de a duce la bun sfârșit această evaluare a stării de sănătate a celor două legislații observații arată faptul că aceste texte legislative au fost în vigoare de mai mulți ani și că e momentul să verificăm dacă uh, funcționează și dacă nu am putea obține rezultate mai bune. Acest proces ne va ajuta să înțelegem ce funcționează, ce nu funcționează și de ce nu funcționează. Acum ne aflăm în uh, perioada finală acestei, acestui bilanț de sănătate și voi prezenta rezultatele la o conferință cu privire la natura de, în Europa organizată de către uh, Regatul Țărilor de Jos la sfârșitul președinției. Uh, tot în 2016, Comisia intenționează să uh, propună măsuri concrete uh, ca urmare a acestui bilanț de sănătate, așa cum am promis în uh, programul de lucru al Comisiei pentru anul 2016. Din păcate, deci astăzi nu vă pot uh, prezenta concluziile Comisiei, pentru că exercițiul încă nu a fost finalizat, dar aș dori să spun uh, pe șleau că nu intenționez ca obiectivele aceste, acestor texte legislative să fie uh, scăzute, pentru că e vorba de um, un element principal sau um, esențial al politicii de mediu al Uniunii Europene. Așa cum vă spunea Giovanni, acum um, o să vă ofer și informații în ce privește uh, combaterea braconajului. Uh, nu numai în Uniunea Europeană, ci și la nivel mondial Um, asistăm la uh, fenomene înfricoșătoare. 20.000 um, de elefanți africani au făcut obiectul uh, braconajului în 2013, în timp ce 1338 de rinocere au fost uciși anul trecut. Co- um, braconajul nu numai că uh, ucide animale, uh, distruge uh, specii amenințate, ci și uh, finanțează Uh, criminalitatea și, de asemenea, țările în curs de dezvoltare uh, nu mai au uh, resurse. De asemenea, tragedia umană, pentru că un număr foarte mare de paznici în parcuri sunt uciși în încercarea de a pune capăt acțiunilor braconierilor. Comisia a răspuns în 26 februarie cu un plan de acțiune complex în ce privește combaterea traficului cu specii. E un element foarte important și răspunde apelului lansat de către Parlamentul European de a lua mai multe acțiuni în acest domeniu. Primele reacții din partea statelor membre la, acesta, la această inițiativă au fost pozitive și sperăm ca Consiliul de Mediu să sprijine acest uh, plan de acțiune la reuniunea din luna iunie și aștept cu nerăbdare să, um, să descoperă uh, raportul Comisiei dumneavoastră pe această temă. Planul de acțiune conține un număr foarte mare de angajamente care sunt toate importante și este esențial ca ele să fie puse în aplicare în conform calendarului, astfel încât uh, să obținem rezultate la fața locului. Am uh, început activitatea în acest domeniu și împreună cu statele membre vom uh, dezbate felul în care putem continua procesul de punere în aplicare. Următorul eveniment important îl reprezintă conferința părților la Convenția cu privire la comerțul internațional a speciilor amenințate, Convenția CITES, care va avea loc în septembrie. Uh, sperăm să putem să ne bucurăm de sprijinul dumneavoastră. Foarte important ca Uniunea Europeană să poată să, uh, duce, uh, să ducă eforturi la nivel internațional, dar și la nivel intern. Acum, refacerea legăturii cu cetățenii. Sigur că Uh, dacă ne dorim ca economia, uh, economia europeană să fie durabilă pe termen lung, atunci uh, latura de mediu este foarte importantă și e foarte importantă și pentru cetățeni, pentru că ei se confruntă cu probleme legate de mediu în viața de zi cu zi. Cu ocazia audierii, înainte de mandat, am spus că pentru mine e o adevărată prioritate faptul că mi-aș dori ca Uniunea uh, Europeană să fie uh, cruțată de presiuni și riscuri pentru sănătate. Deci un mediu sănătos este foarte important pentru sănătatea și bunăstarea cetățenilor. Și legislația de mediu a Uniunii Europene a avut loc uh, un rol foarte important în obținerea obține rezultate la fața locului. 99% din apa potabilă din Uniunea Europeană este curată grație um, eforturilor depuse în conformitate cu uh, directivele europene cu privire la calitatea apei. Din păcate, nu putem spune același lucru și despre calitatea aerului uh, pe care cetățenii noștri respiră în uh, Uniunea Europeană. Pachetul Comisiei Europene um, Aer de Calitate își propună să, reduce, să reducă numărul de morți timpurii datorate poluării aerului în Europa și de asemenea să reducă și numărul de boli respiratorii, obținând și economii până la 140 de miliarde de euro în domeniul sănătății până în 2030. Aș dori să-i mulțumesc Uh, raportoarei Julie Gerling și raportorilor alternativi care au încercat să ajungă la o concluzie cu privire la directiva privind uh, plafoanele naționale de emisii. Dacă putem obține un rezultat pe care să înjumătățească numărul de morți uh, premature datorate polorii aerului, vom arăta cât de eficienți putem fi pentru <clears throat> ca uh, pentru uh, a obține uh, rezultate concrete pentru cetățeni. Uh, Ratificarea Convenției de la Minamata cu privire la mercur, de asemenea, va aduce beneficii de mediu și de sănătate. În primul rând, va duce la scăderea uh, radicală a emisiilor de mercur la nivel mondial, uh, ducând la o reducere a expunerii la mercur în Uniunea Europeană și în lume. De asemenea, se va pune capăt comercializării produselor care conțin mercur și, de asemenea, se va interzice uh, Uh, folosirea mercurului în produse și în, uh, la nivel industrial în Uniunea Europeană, cu o singură excepție, dacă uh, aceste produse nu sunt indispensabile pentru sănătate și pentru mediu. Uh, propunerea Comisiei de la începutul lunii februarie înseamnă că Uniunea Europeană va fi în continuare pionier în acest domeniu al uh, politicii privind mercurul la nivel global. E foarte important să ratificăm convenția înainte ca ea să intre în vigoare. Cel mai târziu sperăm la începutul anului 2017. Va fi nevoie de o activitate rapidă și intensă a colegiuitorilor și noi vă sprijinim în acest uh, proces cetățenii nu-și fac griji doar în legătură cu mercurul, ci și în legătură cu substanțele chimice și impactul asupra sănătății lor și asupra mediului revizuirea din 2017 a directivei RICH și um, revizuirea legislației cu privire la produsele chimice va reprezenta o contribuție foarte importantă pentru strategia din 2018 pentru un mediu netoxic uh, pe care l-a propus uh, cel, uh, cel de-al șaptelea program de cercetare. Um, eu cred că ocuparea și crearea de locuri de muncă nu trebuie să pună în pericol protecția mediului pentru uh, generațiile actuale și viitoare de um, europeni. Pentru că aceste două uh, procese trebuie să meargă mână în mână cum să obținem toate aceste rezultate, toate aceste obiective. Deci, um, creștere durabilă, o sănătate mai bună, bunăstare, reducerea riscurilor vor deveni o realitate doar dacă politicile și legislația sunt puse în aplicare cu adevărat uh, pe teren. Și eu aș dori să, uh, o, să, să umplem, umplem această lacună de implementare la nivel european și să ne asigurăm și că țările terțe iau uh, măsuri concrete în acest sens. Uh, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a ne atinge obiectivele sunt actualizate și sunt potrivite obiectivelor. Și pentru noi uh, e un aspect foarte important. Deja am avut mai multe evaluări a unor texte legislative foarte importante și există un, uh, mai multe astfel de procese în curs. Am vorbit uh, despre bilanțul de sănătate a legislației în domeniul naturii, e, iată o evaluare foarte importantă, transversală, Uh, care are uh, de-a face cu raportarea în domeniul mediului. Scopul este să ne asigurăm că raportarea se face mai concis, uh, la timp și mai ușor, ceea ce ar trebui să se traducă în rezultate concrete la fața lucrului și la reducerea povării administrative pentru companii. Am avut o consultare cu factorii implicați și am obținut contribuții foarte interesante și sperăm ca în 2017 să obținem rezultate concrete. E misiunea Comisiei să se asigure că punerea în aplicare a politicilor și a legislației um, se va face și nu vom um, șovăi să folosim uh, competențele de punere în aplicare uh, stipulate prin uh, tratat, dând în judecată sau trăgând la răspundere statele membre dacă e nevoie. Dar, bineînțeles, ar fi mai bine să prevenim astfel de acte. O soluție complementară ar fi să identificăm progresele uh, și să lansăm uh, procese creative de soluționare a programelor cu statele membre prin noi angajamente și de aceea am propus o uh, revizuire, deci EIRE, uh, o revizuire a legislației de mediu. EIRE va oferi o vedere de ansamblu a statelor membre permițând un dialog informat uh, și uh, identificând soluții eficiente, uh, de preferință înainte să se constate o încălcare a legislației comunitare. Scopul acestei revizuiri este să ne îmbunătățim cunoștințele în ceea ce privește această lacună de până în, uh, punere, de punere în aplicare în domeniul mediului la nivel de stat membru. Apoi vom încerca să propunem noi soluții uh, pe lângă punerea în aplicare să identificăm caze, cauzele acestor uh, lacune de pune în aplicare și, de asemenea, să stimulăm uh, schimbul de bune, uh, schimbul de bune practici. Un prim pas va fi raportarea pe țară, care va pregăti un dialog bilateral între Comisie și statul membru respectiv. Astfel vom avea discuții la nivel înalt în ceea ce privește lacune de punere în aplicare care apar în mai multe state membre. Uh, ideea care stă la baza acestui EIR nu este nouă. Au mai existat astfel de revizuiri uh, în alte domenii, precum uh, în domeniul pieței unice, a economiei digitale, a IMM-urilor, a fiscalității, a protecției consumatorului și toate au fost de succes. Înainte de sfârșitul anului 2016, Comisia intenționează să ia măsuri în ceea ce privește accesul la justiție sub forma uh, unei consultări Uh, cu privire sau uh, a unei propuneri de interpretare ce privește hotărârile Curții de Justiție în acest domeniu atât de important. Uh, acest set de concluzii va ajuta statele membre, tribunalele naționale, dar și cetățenii și ONG-urile de mediu să facă față provocărilor juridice. În ceea ce privește relațiile internaționale, un mediu mai bun în Europa nu poate să fie obținut fără acțiuni Uh, și la, în afara granițelor Uniunii Europene. Avem nevoie de eforturi din partea țărilor terțe uh, ca ele să adopte norme de mediu mai performante, să ne ajute, de exemplu, să combatem uh, traficul cu specii sau să ne ajute să protejăm pădurile, doar pentru a menționa doar câteva domeniu. Sper să putem intensifica dialogul de mediu cu țări partenere și cu organizații internaționale. În acest an va, vom avea doi uh, ocazii în acest sens. În primul rând uh, la UNEA 2 și la conferința părților a Convenției cu privire la biodiversitate și comerțul cu speciile amenințate însă aș dori să fac și mai mult și să mă asigur mai ales că vom promova eficiența de resurse și economia circulară în țările care fac parte din G7 și uh, la nivel bilateral, de asemenea. Aș dori acum să menționez și uh, comunicarea cu privire la politica arctică, doar uh, un cuvânt în legătură, de, în legătură cu această uh, zonă. Protecția mediului uh, arctic reprezintă una dintre prioritățile politicii noastre în acest domeniu. Comunicarea Comisiei pe această temă va pune accentul pe uh, dezvoltarea durabilă în această regiune. După ce va fi adoptată această um, comunicare, ea va trebui să fie transpusă în acțiuni concrete și sper să ne ajutați și să ne sprijinim în acest, sprijiniți în acest domeniu. Pentru a conchide, aștept cu nerăbdare să cooperăm împreună în slujba cetățenilor și a planetei noastre. Cadrul strategic e în vigoare și acum trebuie să ne uh, axăm pe punerea în aplicare a acțiunilor pe care le-am convenit, atât la nivel internațional cât și la nivel european. Ceea ce înseamnă că Obiectivele de dezvoltare a mileniului trebuie să fie incluse în politicile noastre interne și externe. De asemenea, trebuie să facem ca uh, pachetul economia circulară să fie o realitate și, de asemenea, să atingem obiectivele din programul cadru de cercetare cu numărul 7. Uh, eu, ca și dumneavoastră, ne dorim ca uh, copiii și uh, nepoții noștri să trăiască într-un mediu curat, să bea apă curată, să aibă la dispoziție alimente care sunt sănătoase, uh, o lume în care natura să rămână uh, bogată, uh, generoasă și să nu aibă de suferit. Avem foarte multe de lucru, deci ne așteaptă foarte multe misiuni, dar sper să putem să ne asigurăm că de, uh, limitele planetei noastre nu sunt depășite. Mulțumim uh, foarte mult pentru această prezentare extrem de interesantă și putem începe acum cu prima rundă de vorbitori. Uh, Uh, dau cuvântul în primul rând coordonatorilor și gru- reprezentanților grupurilor politice. Domnul Florenț, două minute de la PP. Ja, Dank, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc. Ați respectat prima regulă, și anume, la audiere ne-ați promis că veți fi prezent în fața noastră în mod regulat și nu pot decât să vă felicit pentru că faceți acest lucru și ne face plăcere. Am încercat să ascult cu mare atenție și apoi am uh, uh, pe, foarte puțin, pentru, pentru o secundă am crezut că iată în sfârșit răsoarele, răsare și soarele pe, la orizontul politicii uh, pentru natură și mediu în UE, pentru că totul părea minunat și optimist. Însă, din păcate, am și petrecut foarte mult timp uh, în acest uh, parlament ca să știu că unele lucruri uh, nu se întâmplă chiar cum ne vrem. Eu vă cred că aveți intenții bune când, um, și că aveți planuri, dar când ne uităm la ce a făcut uh, Agenția de Mediu în ultimii ani, sincer, nu mai cade bine micul dejun. Sunt o grămadă de țări, probabil, nici mă, probabil și a mea, care nici măcar n-au început să aplice regulile europene. Și împreună Uh, o să fim toți uh, cu gura căscată când aceste țări vor începe să fie criticate din exterior pentru că nu-și fac treburile. Am spus întotdeauna, nu trebuie să mergem în uh, România sau în Bulgaria, să ne uităm la vecini sau în statele din Sud și acolo lucrurile merg tot înainte. Deci, cred, domnule comisar, că Trebuie să acționați uh, puternic, trebuie să puneți întrebări ce se întâmplă cu directiva care prevede că în 2020 vom fi la un nivel de reciclare de 50%. Unde, cam unde ne aflăm? Bine, nu vreau să vă stric uh, toată după amiaza, dar <laughs> situația este gravă. Și în plus, nici măcar nu știm ce e reciclatul. Unii spun că e așa, alții că e pe dincolo. Sunt diferite definiții Cred că aveți nevoie de o echipă suplimentară uh, numai pentru a uh, revitaliza spiritele obosite ale uh, statelor membre pentru a face cel puțin minimul. Pentru că dacă nu, ardem materiile prime ale copiilor și nepoților noștri. Apoi, deșeurile și cele patru rapoarte pe care le avem. Da, sunt bune. Eu n-am lucrat, n-am, n-am foarte mult de criticat la ele, dar au fost scrise pentru că în anii trecuți ă, toate politicile ă, cu ă, depozitele de deșeuri și așa mai departe nu au fost aplicate. Nu sunt aplicate în ciuda faptului că prevederile există. Dacă ar fi fost așa în, uh, într-o mică companie din circumscripția mea, șeful ar fi fost uh, concediat de mult pentru că nu și-a făcut treaba. Da, îi mulțumesc, deci, domnului comisar pentru excelenta sa prezentare, pentru prezență, pentru bună voință și bune intenții și pentru bună impresie pe care ne-o face, dar aveți nevoie de cel puțin încă 50 de oameni. Uh, cel care a deținut postul înaintea dumneavoastră mi-a, mi făcut o listă, 50 de oameni în plus pentru a verifica. Și problema nu e Juncker, sunt statele membre. Mulțumesc foarte mult și din partea socialiștilor și democraților, domnul Ponț. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră, pentru schimbul acesta de opinii, care întotdeauna este unul foarte fructuos. Ați uh, menționat anumite Ținte pentru 2020. Trebuie să vă spun că în 2010 noi nu am reușit să îndeplinim acele ținte, ținte în materie de uh, diversitate, biodiversitate. Păcat! Acum iată că mai avem uh, încă patru ani la dispoziție pentru țintele fixate în 2020, însă nu sunt prea optimist. Acum aș dori să știu câteva, două, trei lucruri. Evident, dumneavoastră ați menționat mai întâi uh, speciile pe cale de dispariție sau cele care sunt în pericol, legislația aferentă. Însă legislația aceasta trebuie să fie implementată în mod corect, aplicată corect. Și Știu că au existat diferite obiecții, așa cum a spus și dumneavoastră, însă în continuare e un aspect care trebuie uh, analizat și anume cooperarea. Și asta ne va uh, împiedica să ajungem într-o situație asemănătoare cu cea de anul trecut, pentru că nu am avut suficientă cooperare. Deci așteptăm mai multă cooperare din partea Comisiei. În al doilea rând, aș dori să știu ce noutăți vom avea în materie de directivă pentru păsări și habitate? Au existat niște zvonuri cum că s-ar putea să contopim anumite directive. Aș dori să știu dacă e logic să revizuim aceste directive. Pentru că, da, ar trebui să știm dacă acestea nu au fost pe deplin implementate în anumite state membre. Poate puteți detalia un pic. Și un ultim aspect, un pic mai personal. Ultima dată când dumneavoastră ați venit în comisia noastră pentru un schimb de opinii, v-am adresat o întrebare în ceea ce privește vânătoarea păsărilor în uh, sezonul de primăvară. Știu că e un subiect uh, foarte delicat, și în uh, contextul acesta de măsuri de conservare a speciilor, aș dori să știu în funcție de o decizie a Curții Europene de Justiție, Malta ar trebui să ia anumite măsuri pentru a asigura protecția păsărilor, chiar și a păsărilor care pot fi uh, vânate. Iar Malta, în acest caz, nu numai că încalcă decizia Curții, dar și directiva europeană în domeniu, referitor la eforturile ce trebuie făcute pentru conservarea speciilor. Aș dori să știu ce aveți dumneavoastră de spus față de această situație și ce anume se poate face. Președintele, mulțumesc și acum doamna Gerling din partea ECR. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule comisar. Vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea foarte completă. N-ar fi multe de spus în ceea ce privește calitatea, ci m-aș referi mai degrabă la uh, revizuirea felului în care se implementează legislația de mediu. Evident că există o acțiune de încălcare împotriva 16 state membre și există un caz împotriva unui stat membru în instanță dar știu că există și alte planuri în ceea ce privește Franța, Spania, Regatul Unit, Portugalia. Deci vedem că e o chestiune deosebit de importantă în care sunt implicate foarte multe uh, state membre care nu respectă această legislație, nu o implementează corect. Și aș vrea să știu ce anume putem face în uh, ceea ce privește EIR Poate eventual în această revizuire am putea să examinăm și felul în care se poate îmbunătăți pe viitor această implementare a legislației de mediu. Pentru că, da, e adevărat că o astfel de procedură uh, de infracțiune poate motiva statele membre să analizeze această legislație și să implementeze cât mai bine. Și trebuie ca această legislație să devină realitate. Situațiile în care există încălcări ale legii sunt aproape situații de zi cu zi. De aceea trebuie să motivăm statele membre. Și aș vrea să știu dacă ne puteți explica mai bine cum anume această revizuire a felului în care se implementează legislația de mediu va funcționa. În al doilea rând, v-ați referit la uh, capitalul natural, care e o sintagmă foarte interesantă. În Regatul Unit avem o dificultate în ceea ce privește lebedele. Și această pasăre a fost aleasă drept simbol, pentru că știm că există în 11 state membre, pentru că migrează. Deci 11 state membre cu un statut foarte diferit uh, în funcție de directiva păsări și habitate. Și aș dori să știu dacă acest lucru poate fi luat în considerare. Și ceea ce aș dori să știu este cum anume, prin refit, și mă bucur de faptul că dumneavoastră ați menționat acest lucru și faptul că a existat foarte mult interes din partea publicului, când anume vom începe să vedem deja și rezultate concrete. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc din partea ALDE, domnul Gerbrandi. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and uh, thank you, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență, mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră foarte detaliată. Eu, de fapt, am trei întrebări. Mai întâi, m-aș referi la durabilitate în general. În momentul în care am finalizat uh, um, obiectivele de dezvoltare ale mileniului, le-am uh, fixat plecând de la ideea că acestea pot fi realizate doar dacă le realizăm în mod durabil. Și în același timp, anul trecut, la Paris, am căzut de acord asupra faptului că trebuie să facem pași îndrăzneți și irreversibili către o economie decarbonizată. Acum, viitorul, viitoarea dezvoltare din Uniunea Europeană trebuie să fie una durabilă. Doar o dezvoltare durabilă ne va permite să avem creșterea de care avem nevoie. Însă, în momentul în care mă uit la politicile în general ale Uniunii Europene, Uh, fondul de investiții Juncker, semestrul european, întotdeauna lipsesc criteriile de durabilitate. Avem foarte multe criterii legate de durabilitate în uh, aceste inițiative, însă au dispărut. Poate pot reveni pe viitor, nu? O a doua întrebare se referă la biodiversitate. Anul trecut s-a publicat uh, evaluarea la jumătate de parcurs și s-a spus în mod foarte clar că trebuia să acționăm rapid pentru a fi în măsură să ne îndeplinim obiectivele fixate pentru 2020 dar se pare că de atunci până acum e o tăcere de mormânt. Ce veți propune concret în materie de agricultură, pescuit, uh, silvicultură, tocmai pentru a reuși să obținem uh, atingerea rezultatelor scontate pe viitor? Și tot în ceea ce privește biodiversitatea. Problemele cu care se confruntă pădurile noastre în Europa. Știți că acesta o situație dificilă și aș vrea să știu ce anume face Comisia în acest uh, domeniu. Apoi, o altă prioritate care era foarte importantă anul trecut, după retragerea pachetului precedent, uh, se pare că dintr-o dată această prioritate politică a fost diluată și s-au fixat anumite ținte pentru 2015 care încă nu au fost îndeplinite. Am auzit anumite zvonuri cum că din nou va fi o oarecare întârziere. Oare ne puteți asigura sub, um, referitor la faptul că această economie, acest concept de economie circulară va fi în continuare unul de actualitate pe viitor? Mulțumesc din partea GUE, doamna Conecina. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Uh, děkuji za to schrnutí, které jste nám tady... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentare. Aș dori să mă refer la faptul că dumneavoastră puneți accentul pe implementarea directivelor care au fost deja adoptate. Însă după 2 ani de zile încă nu constat niciun fel de progres în felul în care aceste directive sunt și implementate concret în statele membre. Uh, și noi adoptăm din ce în ce mai multe directive, din ce în ce mai multe regulamente. Și ignorăm faptul că din motive uneori obiective, statele membre nu implementează textele legislative deja existente. De multe ori pot exista și motive politice. Uh, și noi nu facem nimic. Eu aș fi preferat ca noi să fim în măsură să clarificăm lucrurile în loc să venim și să propunem din ce în ce mai multă legislație, știind foarte bine că de la bun început că vor exista state membre care nu le vor implementa mai ales acelea care se referă la textele legislative care se referă la calitatea aerului, pentru că, sincer, în centrul Europei, nu neapărat Republica Cehă, dar există țări în care uh, se poluează aerul, există derogări uh, acordate pentru asta și, în continuare, uh, legislația europeană nu este, nu este implementată și cei care au de suferit sunt, de fapt, cetățenii europeni, care de multe ori se află în țări învecinate și care nu sunt în măsură să facă nimic concret, pentru că nici comisia nu ia niciun fel de măsuri pentru a rezolva această situație. Deci asta ar fi a doua întrebare. Prima întrebare. A doua întrebare încă n-a fost menționată, dar cu siguranță urmăriți îndeaproape problema uleiului de palmier. Am avut o audiere foarte importantă uh, pe acest subiect și s-a spus cu ocazia acestei audieri că emisiile rezultate din activitatea de exploatare a palmierilor pentru producerea uleiului de palmier uh, sunt foarte ridicate și sunt întreprinderi care vin din Germania și atunci ne putem pune întrebarea noi aici în Europa. Ce facem? Ce vom face referitor la acest lucru? Pentru că ne apropiem încet, încet de o adevărată situație catastrofală. Cum anume vom răspunde acestei probleme? Vă doriți ca să existe o restricție a utilizării uleiului de palmier, în așa fel încât anumite ferme să fie arse? Sau veți avea legislație tocmai pre, pentru a preîntâmpina o astfel de situație? Și cum anume veți aborda chestiunea biocombustibililor? Pentru că foarte multe uh, Uh, recolte sunt utilizate pentru producerea biocombustibililor și asta pune problema. Uh, mulțumesc, doamna Ausling. Domnul Ausling. Mulțumesc. Mie îmi lipsesc unele lucruri, ca și colegului de la PPE, uh, și anume uh, faptul că se aplică prea puțin. Trebuie să fim realiști și să constatăm că uh, obiectivul de biodiversitate pentru 2020 uh, va fi uh, ratat uh, în mod lamentabil. Doar 60 la sută din, din sunt protejate doar o mică parte din plantele și speciile amenințate și dacă din nou eșuăm, ne pierdem toată credibilitatea în aceste domenii. Și, bineînțeles, asta are de-a face și cu politica agricolă. Avem două direcții politice diferite, unii care spun că vor ecologizare și, pe de altă parte, alții uh, și pe de altă parte o politică agricolă din ce în ce mai intensivă. Nu avem nevoie oare de un refit în domeniul agricol și în calitate de comisar de mediu n-ar trebui să vă implicați uh, în momentul în care Uh, așa numita ecologizare sau înverzirea uh, PAC uh, reiese că a fost un balon de săpun, dacă nu acționăm aici, ne vom, nu ne vom atinge obiectivele. Apoi, de ce nu spuneți nimic referitor la dezbaterea actuală referitor la glifozat? În Germania, glifo- se spune că glifozatul afectează și biodiversitatea, pentru că glifozatul ucide toate plantele. De ce nu am auzit nimic din partea dumneavoastră pe acest subiect? Și apoi nu înțeleg exact care este obiectivul refitului pentru Natura 2000. Știți că există foarte multe temeri, dumneavoastră nu spuneți ce va însemna această revizuire, uh, Uh, um, astăzi ne spuneți că nu se va înrăutăți nimic, dar care este obiectivul? Ce vă doriți de fapt? Doriți să veniți cu o propunere îmbunătățită sau vreți mai degrabă să urmați uh, cele spuse de ONG-uri care spun că nu are niciun sens să se revizuiască această legislație? Încă un element. Aplicarea multor regulamente, regulamentul uh, privind îngrășămintele, cred că unele state membre uh, fac cam ce vor. De ce nu spuneți în sfârșit că trebuie să punem capăt uh, acestui proces uh, și că și în ceea ce privește uh, calitatea apei și îngrășămintele? Și apoi um, ați spus că doriți să oferiți o îmbunătățire a interpretării în ceea ce privește uh, plângerile depuse de asociații. Ați spus că asociațiile de mediu ar trebui să aibă un acces la justiție. De ce nu se și aplică acest lucru din directivă? Mulțumesc. Domnul Afronte, acum. Grazie, președinte, grazie, comisariu. Uh, Eh, mi concentro sul tema... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Aș dori să mă concentrez pe păduri. Uniunea Europeană interzice importul eh, lemnului și a deriv- produselor derivate în momentul în care pădurile respective sau lemnul respectiv a fost eh, obținut prin deforestare ilegală. Și evident se cere un control al unor astfel de produs, însă controlul nu este suficient, pentru că în Europa există în continuare cantități imense de lemn ilegal care circulă. Și Greenpeace și alte organizații demonstrează că nu există nici sancțiuni. Există o acaparare a terenurilor, a pădurilor, care duc la o despădurire sălbatică a pădurilor tropicale și se taie lemnul, se taie copacii nu neapărat pentru lemn, ci pentru a le înlocui, a înlocui aceste păduri cu alte recolte, cu alte culturi, cum ar fi, spre exemplu, soia sau uh, palmieri. Iar uh, soia e pentru a fi exportată în Franța. Și uh, palmierii pentru a fi exportați, uleiul de uh, palmier pentru a fi exportat în SUA. Iar noi în Uniunea Europeană importăm produse în valoare de peste 6 miliarde de euro pe an din regiuni în care există despădurire ilegală și eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să facă ceva în acest sens. La nivel mondial, cifra de afaceri este între 30 și 100 de miliarde de euro pe an pentru aceste produse care provin din despăduriri uh, ilegale. Uh, sălbatice, care reprezintă de altfel 30% din emisiile de CO2. De aceea este foarte important să aplicăm până la capăt toate regulile în cele 28 de state membre ale Uniunii Europene și, evident, trebuie ca acest lucru să se facă respectând și Convenția de la Paris. Cum putem evita importul de astfel de produse care au fost obținute din uh, lemn și păduri uh, prin despădurire ilegală? Da. Mulțumesc, am să-i dau cuvântul domnului comisar pentru răspunsuri. Uh, vă amintesc că mai avem încă 12 persoane înscrise la cuvânt în a doua rundă, deci am să-l rog pe domnul comisar să încerce să reducă timpul necesar pentru răspunsuri. Mulțumesc, Giovanni. S-ar putea uh, ca unele dintre răspunsurile mele să se suprapună, dar um, oricum, încep. Îi mulțumesc lui Karl-Heinz Florenz pentru sprijinul pe, de care a dat dovadă. Voi începe cu un subiect important menționat de Carl, referitor la deșeuri și politicile noastre în acest uh, domeniu și uh, referitor la faptul că trebuie să ajutăm statele membre să atingă rezultatele dorite în uh, gestiunea de deșeurilor. Ideea de a crea obiective sau ținte pentru deșeuri nu a fost numai pentru a um, lansa proceduri de încălcare, ci pentru a ajuta statele membre să facă progrese, să fac, să-și îmbunătățească uh, performanța, pentru că până la urmă statele membre vor uh, avea de câștigat uh, din punct de vedere al mediului și din punct de vedere economic dacă fac acest lucru. Cum le ajutăm? În primul rând, vrem să creăm un sistem de alertă timpurie prin care să uh, putem identifica lipsuri cât se poate de repede, astfel încât să putem și acționa cât se poate de repede. De asemenea, încercăm să ajutăm oferind asistență tehnică privind cele mai bune politici, cele mai bune domenii în care să se facă mai degrabă investiții. Dincolo de acest lucru, punem la dispoziție asistență de finanțare și tehnică prin Orizont 2020, BEI, fonduri uh, structurale, EFSI și așa mai departe. În ceea ce privește de, mm, gestiunea deșeurilor, vom avea 5,5 miliarde de euro care vor fi folosiți numai pentru proiecte de gestionare a deșeurilor, de acum până în 2020. Bineînțeles, trebuie să uh, Uh, fim foarte precauți să, ve uh, să vedem unde vor fi folosite aceste fonduri, pentru că n-am vrea ca aceste fonduri să fie folosite în uh, nivelul, mai, în nivelul de jos al tratării deșeurilor, pentru că încercăm să ne îndepărtăm de incinerare a deșeurilor. Chiar dacă aceste cazuri de incinerare le vom discuta de la caz la caz. Pe bună dreptate, spuneți că unele state membre nici măcar nu au început, este adevărat și este adevărat în toate sectoarele. Din păcate, avem 28 de state membre și chiar dacă avem aceeași legislație și aceleași obiective, avem 28 de state membre care acționează cu 28 de viteze diferite. Uneori avem nevoie de sancțiuni, alte dăți avem nevoie de stimulente. Deci uh, trebuie să sancționăm și să sprijinim în același timp. Domnul Poc a vorbit despre speciile invazive și ce am făcut? După cum știți, am creat o listă a speciilor invazive uh, importante pentru Uniunea Europeană. Există trei tipuri de intervenții. În primul rând, prevenția, uh, detectarea rapidă și apoi eradicarea rapidă a oricărui tip de uh, specie invazivă. Prima listă de specii invazive a fost uh, primită uh, în mod pozitiv de Comisia privind speciile invazive anul trecut, însă nu a fost adoptată din cauză că Parlamentul a obiectat spunând că Comisia și-a uh, depășit uh, puterile de implementare. Și uh, au avut loc discuții și referitoare la anumite specii. Dar uh, Comisia și statele membre au început deja o primă actualizare a listei. Aș vrea să vă spun că lista a fost dezvoltată mm, bazat pe o Uh, abordare științifică, este în conformitate cu regulamentele existente, iar această listă va rămâne um, um, va fi actualizată. În ceea ce privește vânatul uh, în primăvară în Malta, sunt și eu îngrijorat și trebuie să vă spun că am am rugat serviciile să acționeze. Autoritățile malteze deja uh, au fost solicitate și au trebuit să răspundă la niște întrebări, li s-au acordat uh, 10 zile pentru a răspunde. Deci, la fel cum am acționat uh, uh, și în trecut uh, în ceea ce privește vânatul de păsări în Malta, am acționat, iată, din nou. Trebuie să verificăm însă dacă derogarea folosită de guvernul maltez este în conformitate cu directiva privind păsările. În ceea ce privește verificarea de sănătate Aș uh, vrea să-i răspund și uh, lui Julie, care a vorbit despre uh, această verificare a directivei privind păsările. În ceea ce privește verificarea, continuăm, nu am um, oprit implementarea și în continuare anchetăm încălcări și așa mai departe. Pot să vă vorbesc despre eventuale rezultate, dar nu și despre concluzii. Uh, sunt uh, primele rezultate, să spun, premergătoare, au fost pregătite de um, organisme externe, sunt un fel de opinii um, fără, ca, fără caracter obligatoriu, care um, ne arată că este nevoie de mai multă implementare, de fapt. Nu trebuie să um, schimbăm legislația, ci pur și simplu să insistăm ca ea să fie aplicată. Acestea fiind spuse, am în continuare unele îngrijorări și asta am spus de la bun început. Aceiași oameni care nu vor să îmbunătățească, să redeschidă și să îmbunătățească directivele privind păsările și habitatul, vor fi primii care uh, vor începe să ne critique când uh, nu ne vom fi atins obiectivele în 2020. Deci oricum uh, facem, deschidem sau nu redeschidem acest pachet, cred că trebuie să depunem eforturi suplimentare pentru a atinge obiectivele pe care ni le-am stabilit pentru anul 2020. Pot să mă refer la raportul privind starea mediului, pot să mă refer la raportul privind starea naturii, pot să mă refer la revizuirea la mijlocul perioadei privind biodiversitatea. Până la urmă, ce spun toate acestea este că, da, s-au făcut unele progrese, însă există indicații clare că nu vom reuși să ne atingem obiectivele până în 2020. Rapoartele care vor fi publicate în 2020 nu vor fi rapoarte intermediare, vor fi rapoarte finale, fie că ne-am atins obiectivele sau nu fie le bifăm și spunem că le-am uh, primit și uh, prim, se bifează, fie primim o cruciuliță care spune că nu le-am bifat, nu le-am, obțin, nu le-am obținut. Nu mai țin minte exact uh, cine mi-a adresat întrebarea, dar cineva s-a referit la agricultură. Da, este un exemplu foarte bun. Toate rapoartele identifică agricultura ca una dintre cele mai mari cauze a pierderii biodiversității. Deci putem face ceva în acest sens? Putem uh, să ne consolidăm uh, directivele? Asta este ceea ce doream și eu uh, să fac și la asta mă refeream. Voi vorbi mai târziu și despre și la agricultură, nu mă refer la întregul sector agricol. Pot critica numai anumite practici negative ce, au loc, ce se fac în agricultură, dar există și bune practici. În ceea ce privește contextul, această verificare a fost un exercițiu enorm în colectarea de date, chestionare, rapoarte, am trimis inclusiv delegații în anumite state membre și până la urmă ce am căutat? O evaluare a cinci categorii. Întâi, eficacitatea, eficiența, coerența, valoarea adăugată europeană și relevanța acestor directive. După cum știți, am avut peste 500 de mii de răspunsuri, mai mult, după cum am spus și la început, mai mult decât uh, pentru TTIP. Rezultatele preliminare au fost discutate în noiembrie anul trecut în, uh, la Bruxelles. Proiectul de raport a fost primit în februarie din acest an și concluziile comisiei vor fi uh, publicate la începutul lui iunie 2016. Și apoi, bineînțeles, comisia va propune un follow-up. Uh, Julie s-a referit la păsări din uh, Regatul Unit, s-a referit la această... Am vorbit despre asta și la nivel bilateral. Sunt uh, îngrijorat, da, vânătorii ucid păsări, se pun capcane, da, însă în agricultură avem pesticide, îngrășăminte, avem uh, apoi schimbările climatice, deșeurile marine, toate acestea ucid păsări și niciodată nu discutăm aceste lucruri. Trebuie să discutăm toate aceste subiecte și sunt convins că vom avea și ocazia să o facem. Pentru că până la urma urmei, obiectivul nostru este să salvăm păsările și biodiversitatea în general. Domnul Gerbrandi s-a referit la durabilitate și nu pot decât să fiu de acord. Când vorbim despre munca pe care o facem, despre obiectivele de dezvoltare durabilă, până la urmă totul se reduce la durabilitate. Des, la, apoi vorbim despre o economie bazată pe emisii reduse de carbon. Încerc să pun pe lista priorităților noastre și oceanele, și guvernanța oceanelor. Pentru că un lucru pe care nu l-am înțeles când vorbim despre schimbările climatice și economia cu emisii reduse, nu vorbim și despre contribuția oceanelor aici. Și dacă n-ar exista niște eveniment, n-ar fi existat uh, un eveniment marginal, până la urmă nici nu s-ar fi vorbit despre oceane la COP21 și știm că oceanele sunt cele mai mari puturi de CO2 pe planeta noastră. În ceea ce privește revizuirea la mijlocul perioadei, în ceea ce privește biodiversitatea, da, mai mult decât revizuirea la mijlocul perioadei. Cred că ce trebuie să facem este să acționăm în urma acestei revizuiri pentru a vedea cum ne putem atinge obiectivele pentru 2020. Bineînțeles, există o serie întreagă de procese politice. Am vorbit despre fitness check, despre revizuirile de politici, avem dezbateri privind cadrul financiar multianual, implementarea obiectivelor de dezvoltare durabile, foarte importante. Am vorbit despre aceste obiective, ne ni le-am asumat, însă, mai important decât tot, trebuie să le și atingem. Apoi, în ceea ce privește economia circulară, 100% sigur că economia circulară este cât se poate de sus pe lista priorităților noastre, nu numai pe agenda mea, ci este un angajament al întregului uh, colegiu al comisarilor. În urmă cu câteva săptămâni, uh, domnul Katainen a fost în fața dumneavoastră uh, pentru a vă oferi asigurări. În ceea ce privește pădurea Bialoueza, da, suntem îngrijorați. Și nu numai pentru că este un sit Natura 2000, dar este și un uh, sit cu patrimo uh, de patrimoniu UNESCO. Dacă există ceva ce vrem evita, este uh, Uh, dauna ireparabilă dacă decizia luată de a crește exploatarea este și aplicată. Vrem uh, întâi să uh, știm exact cum stau lucrurile și vrem să ne asigurăm că orice intervenție este în conformitate cu, legea, cu legislația UE. Am lansat deja un proiect pilot UE pe 8 aprilie și pe baza răspunsului autorităților poloneze, Comisia va uh, decide dacă să ia acțiuni suplimentare. Cred că domnul Gerbrandi s-a referit la directiva privind ecodesignul și pre- pregătirile privind planul referitor la ecodesign. După cum știți, asta face parte din programul nostru de lucru. În ceea ce privește implementarea directivelor, și EIR. Trebuie să menționez și asta. Din punctul nostru de vedere, este un instrument foarte bun care ne va permite să sprijinim statele membre și ideea a venit de pe, fapt, de, de pe urma faptului că avem uh, raportări pentru fiecare țară sau specifice pentru fiecare țară pe, în domeniul financiar, economic. Și primul lucru pe care l-am întrebat a fost de ce nu avem și uh, rapoarte pentru fiecare țară în domeniul mediului. Fiecare stat membru ar avea o monitorizare a performanței sale. Ideea este că, până la urmă, ne întâlnim cu statul membru respectiv și discutăm care sunt problemele, unde sunt blocajele și cum putem să le depășim. Bineînțeles, vă vom ține la curent referitor la acest lucru. Ne gândim să avem două rapoarte anuale aici. În ceea ce privește uleiuri de palmier, doamna Conecna Știu că majoritatea deputaților cred că uleiul de, uleiul de palmier ar trebui să fie interzis din cauza despăduririlor pe care le cauzează. Comisia nu face o diferență între diferitele tipuri de ulei vegetal și suntem conștienți că uleiul de palmier este o sursă importantă de venici de locuri de muncă în multe dintre țările producătoare însă avem îngrijorări uh, referitoare la impactul asupra habitatelor și speciilor și considerăm că cea mai bună cale este să cooperăm cu țările producătoare pentru a vedea cum putem uh, minimiza impactul negativ și cum putem încuraja și sprijini, poate chiar și financiar, uh, prin asistență tehnică, chiar um, o, produ- o producție mai durabilă. Am vorbit și despre despăduriri. Uh, discutăm în mod constant despre cum putem să împiedicăm despădurile și degradarea pădurilor. În ceea ce privește biodiversitatea, uh, despre asta am vorbit deja, politicile agricole, da, sunt foarte îngrijorat și aici s-ar putea să am nevoie și de sprijinul dumneavoastră, de fapt sprijinul tuturor, mai ales um, că se apropie și revizuirea PAC. Poate unele dintre răspunsuri le voi da în a doua rundă de intervenții. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Mai avem 15 minute și 12 vorbitori și mai avem nevoie și de timp pentru ca domnul comisar să poată răspunde. Deci, fac apel la toți vorbitorii să fie cât se poate de succinți. Începem cu Ivo Belet. Thanks, Chairman. I will uh, uh, reduce my question. Eu o să mă limitez doar la o întrebare. Iată-mă, domnule comisar, sunt chiar aici în față. V-ați referit la calitatea aerului și întrebarea mea tocmai la acest domeniu se referă, la particulele fine, mai ales la uh, încălzirea în gospodării. Conform estimărilor, se pare că între 15 și 21% din uh, particulele fine provin din uh, sistemele de încălzire, mai ales la, din arderea lemnului și a cărbunelui în gospodării. Știți, uh, știm că s-au adoptat criteriile de ecodesign pentru încălzire, dar ele vor intra în vigoare doar în 2020. Dar întrebarea mea, pentru că între timp multe state membre au uh, introdus criterii mai uh, stricte și au lansat și criterii, se acordă uh, simulente financiare pentru a-i încuraja pe oameni să-și uh, schimbe aceste sobe. Uh, domnule comisar, nu credeți că ar fi o idee bună să încurajăm uh, sobe mai curate, să nu așteptăm 2020? și să vedem care ar fi uh, inițiativele pe care le-am putea lua la nivel european pentru a înlocui aceste, pentru a uh, stimula înlocuirea acestor uh, sisteme de încălzire locale și uh, în uh, case, deci cu cărbune și lemn foarte poluante. Mulțumesc. Bună fi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș dori în primul rând uh, să profit de uh, ocazie pentru a vă mulțumi pentru tot ce faceți și să vă mulțumesc și pentru cooperarea pe de care ați dat dovadă în ce mă privește, mai ales în ce privește pachetul deșeuri. Aș dori să uh, vorbesc despre acest subiect. Uh, domnule comisar uh, a propus în uh, luna martie Uh, un nou text cu privire la îngrășăminte, mai ales în ce privește planul de acțiune cu privire la economia circulară și economia ecodesign, este în întârziere. Propunerea de regulament cu privire la îngrășăminte este un aspect foarte important pentru a face trecerea spre economia circulară, mai ales reutilizarea deșeurilor organice pentru a îmbunătăți performanțele solului. Uh, dar nu numai acest aspect. Pentru că uh, sigur, avem uh, produsele care sunt biodegradabile, compostabile, dar pe de altă parte avem și produsele uh, care ar putea fi folosite ca îngrășăminte și care ar proveni din reciclarea plasticului. Această propunere a fost susținută de către statele membre, dar Comisia a propus o strategie cu privire la produsele din plastic din 2017. Aș dori să știu unde ne aflăm uh, Uh, în ce privește această strategie cu privire la plasticul. Pentru că situația este cea pe care am uh, depusă. Doar 25% din plastic este reciclat. Deci aș dori să știu care sunt acțiunile pe care doriți să le propuneți pentru a uh, atinge obiectivele propuse noul pachet cu privire la plastic pentru a nu întârzia așa de mult. Mulțumesc! Domnul Huitema, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc uh, domnule comisar pentru prezentare. Aș dori să vă pun o întrebare cu privire la așa numitul fitness check uh, pentru directiva cu privire la păsările. Am primit uh, mai bine de 570 de răspunsuri la consultare, dar poate că știți și că foarte multe răspunsuri au fost trimise au fost primite în urma unui formular uh, automat uh, care a existat pe internet și foarte multe ONG-uri au protestat uh, în legătură cu această formă de consultare. Aceste formulare standard uh, pot duce la o distorsionare a imaginii de ansamblu și cum credeți că ar trebui să ținem cont de astfel de răspunsuri în uh, recomandarea finală? Pentru că sper că în recomandările finale vom avea um, suficientă marjă pentru soluții pragmatice și pentru inovări și pentru noi stimulente. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Domnul Gezdechi acum. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru participarea la dezbatere. Pe mine mă interesează punctul de intersecție între uh, mediu și pescuit. Uh, pescuitul, electropescuitul în Marea Nordului. În 2015 am, refer, am vorbit cu serviciile dumneavoastră despre asta. 84 de licențe au fost oferite, în Germania numai 13 pentru astfel de tehnici. În țările de jos uh, au fost oferite pentru proiecte pilot, uh, în scopuri de cercetare. Um, era vorba că până în vara lui 2015 vom avea un raport de um, evaluare. Suntem în 2016, aproape vara, și nu avem acest raport. Mă, interesează acest raport. mă interesează care este situația actuală într-un ziar de specialitate am cit, olandez am citit că nici măcar nu au început cercetările în acest domeniu de partea um, olandeză, deci ne întrebăm ce se va întâmpla cu aceste licențe care vor fi uh, date înapoi, probabil. Mă interesează foarte mult acest lucru. Mulțumesc. Mr. Grote? Domnul Grote, mulțumesc. Am discutat despre tot ce nu merge, despre toate lucrurile care nu sunt atât de pozitive. Uneori, uh, în protecția speciilor, uh, avem prea mult succes. Dacă ne uităm la o anumită, un, un anumit tip de gâște din uh, Saxonia inferioară de la noi, mulți agricultori au semnat contracte de protecție a naturii, valabile de obicei până în 31 martie. Deci se, își asumă ideea de a nu, de a proteja aceste uh, specii. Însă, din cauza schimbărilor climatice, perioadele s-au schimbat. Mii de gâște vin în aceste uh, zone și mănâncă toată iarba. Și uh, toate ierbivorele, ierbivoarele de pe teren nu mai au ce mânca. Și și acestea trebuie protejate și în plus asta afectează și uh, fermierii crescători de animale uh, și producători de lapte. Deci uh, aș vrea să uh, verificați, să căutați o soluție flexibilă pentru uh, a găsi o soluție la asta. Uh, nu mă refer la a uh, împușca uh, aceste gâște, dar poate să se uh, elimine o parte din ouă sau uh, să se facă ceva pentru a stăpâni situația. Mulțumesc, domnul Eck. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar Vela, pentru această dezbatere. Două întrebări. V-ați referit la Mercur și la acordul uh, de la Minamata. Eu sunt raportor pentru raportul referitor la Mercur și aș vrea să mă refer la amalgam. Știți chestia aia pe care o aveai în dint, când mâncai prea multe dulciuri uh, da, când erai copil. Dacă considerați deci acest amalgam uh, ca fiind problematic pentru sănătatea umană. O a doua întrebare. Cu distrugerea pădurii tropicale, uh, se pierde și foarte multă biodiversitate. Pădurea tropicală este distrusă pentru a crea pășuni și a cultiva furaje. Este vorba de a asigura producția de carne la nivel global, care, dincolo de asta, are efecte negative asupra um, mediului și în alte domenii, monoculturi, uh, exploatarea excesivă a terenurilor, uh, Uh, emisiile de metan. De curând, uh, guvernul chinez a publicat un obiectiv ambițios care m-a bucurat, și anume, în următorii 15 ani, doresc să reducă consumul de carne în China cu 30% și deci să facă astfel ceva împotriva schimbărilor climatice. Întrebarea mea, domnule Vela, este următoarea. Când va face Uniunea Europeană ceva similar? Când va uh, recomanda o sau o, când va face o propunere pentru reducerea producției de carne sau va fi un subiect în continuare complet tabu pentru că Uniunea Europeană este așa o țară prietenoasă cu carnea. Mulțumesc. Thank you very much. Mr. Lafronte. Domnul Lafronte. Mulțumesc foarte repede. Aș dori să vă reamintesc, să mă refer la întrebor, la importurile de uh, lemn care provine din despăduriri. Mm, poate că vă amintiți că în Catania am constatat că situația este extrem de gravă este îngrijorătoare și sperăm ca Comisia să ne o furnizeze un răspuns pentru a vedea cum putem să intervenim în ceea ce privește stocurile de pește, resursele de pește pentru a uh, rezolva problemele, pentru că 90% din uh, resursele de pește sunt uh, amenințate. Deci știți cum uh, intenționează Comisia să abordeze această problemă a uh, resurselor de pește. Mulțumesc, doamna Melior. Ale. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să revin la o întrebare. Uh, domnule comisar Vela, mulțumesc și din partea mea pentru prezență. Uh, bun, întrebarea mea se referă la subiectul menționat de domnul Heusling, PAC uh, și biodiversitate. Și dumneavoastră ați spus că 80% din suprafețele europene sunt ocupate de agricultură sau de silvicultură. Și deci nu poate fi evitată întrebarea ce se poate face mai bine în agricultură pentru a ne atinge obiectivul de protecție a biodiversității pentru 2020. Și vă întreb foarte concret, ce se va întâmpla cu, un, cu o verificare de fitness a PAC în acest uh, sens? Bun, știm că era văzută, era, a fost prevăzută ecologizarea, înverzirea PAC și a fost văzută ca pe un uh, panaceu, dar se pare că și, dar a reieșit că nu a fost cazul. Deci uh, ne întrebăm dacă s-ar putea uh, face mai mult în acest sens. Doamna Șaier Peric. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, iată-mă și pe mine aici, în ceea ce privește această evaluare de sănătate, eu aș dori să aduc uh, o altă nuanță în dezbatere. Aș dori să vă vorbesc despre situația companiilor care uh, sunt uh, în mare dificultate. Vă pot da câteva exemple. Peisajele Uh, agricultorii nu mai reușesc să facă față datorită uh, subvențiilor foarte limitate care provin de la PAC. Apoi uh, trebuie de asemenea să respecte um, condiții de mediu extrem de stricte. Domnul Florent, să știu că e de acord cu mine, 32 de firme agricole au fost expropriate în regiunea mea pentru că trebuia protejată natura și vă mai pot da și alte exemple de acest tip. Dar iată, ajung și la întrebare. Care este soluția pe care o propuneți? Săptămâna trecută am uh, adoptat o rezoluție. E clar că trebuie să uh, ne opunem uh, dispariției biodiversității, trebuie să dăm dovadă de inventivitate, dar se mai pune și probleme precum punerea în aplicare a legislației Natura 2000. Aceste pro- programe, după părerea mea, nu sunt suficient de bine cunoscute, nu uh, au Mm, fost suficient de bine promovate, se, uh, se, se vorbește doar de anumite aspecte și apoi trebuie să mai uh, spunem și faptul că fermele agricole dispar pur și simplu din peisajul Uniunii Europene. Domnul Sorin, eu mulțumesc. Aș dori să urez uh, și eu bun venit, domnului comisar. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră extrem de convingătoare, pentru că v-ați prezentat foarte bine programul. E clar că doriți ca toate aceste obiective de protecție a mediului să fie încununate de succes. Uh, s-a spus de mai multe ori că avem nevoie de o creștere verde, de o creștere ecologică și în acest sens uh, avem nevoie de Uh, cetățenii noștri și trebuie să uh, dobândim, să câștigăm încrederea cetățenilor. Aș dori să mă refer la un subiect, pe această temă a încrederii. Aș dori să mă refer la centralele nucleare în Europeană și la impactul uh, asupra securității mediului și asupra și al subiectului tratării deșeurilor. Uniunea Europeană a propus un program Uh, provizoriu în acest domeniu, care mie mi se pare jalnic. Trebuie să luăm acțiuni concrete înainte de 2020, trebuie ca centralele noastre nucleare să fie dezmembrate și trebuie ca unele din ele să fie eliminate, pur și simplu. Și în acest sens am avea nevoie de 53 de milioane de euro și doar jumătate au fost uh, propuse, au fost promise în acest sens. Aș dori să mă refer la situația din Spania. 4,3 miliarde Uh, au fost promise până în 2025 uh, și au, ar avea nevoie de 15 de miliarde. Um, centrala, una dintre centrale se află la granița cu Portugalia. Orice uh, scurgere, orice incident uh, la această centrală nucleară ar uh, periclita uh, pânza freatică din apropierea uh, Lisabonei, uh, ar polua aerul și așa mai departe. Uh, deci, care este poziția dumneavoastră în ce privește centralele nucleare? Pentru că ele sunt foarte importante pentru credibilitatea, angajamentul și încrederea cetățenilor în noi. Mulțumesc, domnule comisar. Aveți cuvântul acum pentru răspunsuri. Doamna Fronte, v-ați referit la importările ilegale și de ce combaterea tăierilor ilegale de copaci. Da, e un subiect foarte important. Îl abordăm și cu țările terțe, dar să nu uităm că și pe teritoriul europene avem astfel de probleme și vă pot spune că am luat câteva măsuri pentru a combate astfel de despăduriri ilegale în statele membre. Ivo a vorbit despre calitatea aerului și despre particulele fine. Nu e o problemă care intervine în întreaga Uniune Europeană, dar ea e mai gravă în unele state membre, nu multe, din fericire, dar mm, am uh, avut deplasări în două astfel de state membre și vă pot spune că am avut dezbateri foarte uh, bune cu aceste state membre și e un subiect uh, unde EIR-ul ne-ar putea ajuta. Pentru că împreună cu statele membre am putea să ne axăm și să acordăm atenție într-adevăr problemelor respective. În ceea ce privește îngrășămintele, doamna Bonafer s-a referit la acest uh, subiect, dar într-adevăr Contribuția uh, regulamentului revizuit e o foarte importantă contribuție la economia circulară, dar asta ar însemna și o mai bună folosire a resurselor, ar îmbunătăți uh, situația uh, solului, structura, biodiversitatea, ar uh, ajuta, ajuta solul să capteze carbonul, dar ar înlocui și îngrășămintele pe bază de nitrogen sau pe azot. regulamentul uh, a abordat subiecte precum criteriile uh, sfârșitului ciclu de via, uh, ce, deci, um, um, ciclului de viață și alte criterii, dar ca ele să fie respectate, atunci ele trebuie aplicate peste tot în Uniunea Europeană, inclusiv directiva cu privire la nitrații ne-ar putea ajuta foarte mult. În domeniul plasticului, după cum știți, în planul de acțiune am introdus această propunere de a avea o strategie pentru plastic. În 2010-2013 am avut o foaie verde cu privire la strategia europeană cu privire la deșeurile din plastic și, dacă nu mă înșel, a existat și o rezoluție din propria inițiativă a Parlamentului European, care a fost uh, foarte importantă pentru strategia noastră și am uh, folosit această rezoluție foarte mult. Bineînțeles că și cartea verde trebuie să fie luată în calcul când se va revizui uh, strategia. Dar au existat câteva aspecte care nu au fost finalizat, finalizate în uh, rezoluție, dar pe care le îndeplinim. De exemplu, reciclarea uh, plasticului și um, criteriul uh, privind gropile de gunoi. Am uh, lansat și o consultare uh, legată de mm, materialele biodegradabile și sperăm să obținem rezultate pe care să le putem folosi în strategie. Vorbesc adesea despre oceane, despre mări, bineînțeles că și ele sunt importante Uh, pentru un subiect precum deșeurile marine. S-a vorbit despre valoarea stării de sănătate. Dacă ar trebui să ținem cont de cele 500 sau 50.000 de răspunsuri, Da, nu știu dacă e atât de relevant dacă 500 sau 50 de mii de uh, răspunsuri la formulare au identificat aceeași problemă. Nu contează. Dacă un cetățean se declară îngrijorat, trebuie să ținem cont de poziția lui. Dar în orice caz, la consultare au participat ONG-uri, uh, cetățeni, miniștri uh, din statele membre, bineînțeles, vânători, uh, silvicultori, agricultori și vă pot spune că am ținut cont de fiecare poziție uh, în redactarea concluziilor noastre. Uh, pescuitul electric în Marea Nordului, da, e o întrebare foarte importantă. Țările de jos au lansat uh, această practică. E vorba de pescuitul cu care folosește curentul electric. E o nouă tehnologie. Se pare că e un uh, pescuit cu efecte pozitive pentru că se reduc uh, capturile uh, accidentale, pentru că se vizează speciile respective și de asemenea și fundul mării este mai puțin afectat. Dar încă nu avem o imagine de ansamblu și nu putem să ne pronunțăm deci nu înțelegem uh, tot ce se ascunde uh, în uh, spatele acestui tip de pescuit. Vă dau un exemplu doar. Când se folosesc aceste vase cu troluri electrice, dacă o specie este afectată, este electrocutată, dar nu este pescuită, atunci rămâne pe fundul mării și sunt astfel de probleme. Deci e nevoie de dovezi științifice mai clare. Cineva a vorbit de vase de pescuit care de 5 ani uh, practică acest pescuit uh, uh, electric, deci e un proiect pilot pe 5 ani. Vom avea un raport interimar Uh, care trebuia să fie publicat la mijlocul anului trecut, nu l-am primit încă, dar în orice caz rugăm uh, regatul țărilor de jos să ne transmită acest raport interimar. Dar nu ne bazăm doar pe acest raport interimar. Am avut și o misiune uh, în țările de jos, Belgia și Germania, pentru a vedea cum se practică acest tip de pescuit în aceste țări de la această misiune la fața locului, am rugat țările respective să uh, ia și măsuri de control. Bineînțeles, vom, vom continua să, uh, să, să supraveghem acest uh, proces, nu doar procesul în sine, ci și evoluția uh, pescuitului și efectele asupra uh, ecosistemului. Colegul și prietenul meu Grote a vorbit despre o problemă reală cu care se confruntă aproape stat, toate statele membre, că e vorba despre cormorani, de uh, lupi, uh, de lebede și așa mai departe. Fiecare stat membru are o specie amenințată care este foarte importantă și cred că trebuie să venim cu o soluție echilibrată. câteodată avem tendința să avem o poziție extremistă. Ori nu ne uh, uh, ocupăm de gâște uh, sau, din contră, încercăm să salvăm uh, toate gâștele. Cred că cel mai important ar fi să avem o abordare echilibrată. Uh, am vorbit despre Natura 2000, deci dacă ne uităm la cifre, cifrele site-urilor Natura 2000 care au fost identificate, putem să arătăm că s-au înregistrat multe progrese, dar dacă ne uităm la siturile Natura 2000 care sunt bine gestionate, atunci avem uh, un peisaj cu totul și cu totul diferit. Și vă rog, nu doar acum aici, uh, ci uh, tot timpul nu numai să identificăm aceste site-uri Natura 2000, ci mai ales să le administrăm cât mai bine. Eche a vorbit despre Mercur, da, într-adevăr ratificarea acestei convenții de la, convenției de la Minamata va fi benefică, atât din perspectivă de mediu cât și de sănătate, pentru toată lumea. Uniunea Europeană și 27 de state membre împreună cu alte 100 de state membre au semnat în octombrie 2014 dar pentru că această convenție să intre în vigoare are nevoie de 50 de ratificări. Sperăm ca această uh, sumă să fie întrunită la începutul anului viitor. Avem în Europa și am făcut foarte multe progrese în domeniul politicii pentru Mercur și a legislației, dar câteodată cetățenii sunt expuși la Mercur și uh, pachetul uh, propus uh, de noi e un prim regulament propus de, ce, de către cei doi colegiuitori pentru a alinia legislația europeană la convenție. în speranța că Comisia Europeană va ratifica și această convenție. În ceea ce privește pescuitul în Marea Mediterană, Tata Fronte a menționat acest lucru, am avut o reuniune la Catania, a fost, cred, o reuniune foarte pozitivă. Pentru cei care nu știu situația exactă, știm că Marea Mediterană, ă, așa cum spunea colegul la fronte, 90% din stocurile din Marea Mediterană fac obiectul pescuitului excesiv. E o situație dezastruoasă. Problema este că uh, situația este foarte diferită între uh, statele membre UE din nordul Mediteranei și statele care nu fac parte din Europeană, din sud, deci nordul Africii. Avem anumite stocuri care sunt gestionate de către state membre, deci la nivel de stat membru și cred că cel mai bine ar fi să avem o abordare de ansamblu, deci să vedem um, să analizăm problema din perspectivă națională, dar și regională. Ce am discutat la Catania e că ar fi bine să ne punem de acord noi, statele membre, Uh, riverane mediterane și răspundem la câteva întrebări. În primul rând, să recunoaștem că avem o problemă. Da, a, uh, toată lumea a fost de acord că avem o problemă. O a doua întrebare, deci dacă recunoaștem că avem o problemă, atunci poate ar trebui să facem ceva. Și de această dată răspunsul a fost pozitiv. Și în al treilea rând, ce vom face? Care sunt măsurile pe care va trebui să le adoptăm? Ne-am oprit uh, după a doua întrebare pentru că trebuie să raliem și statele care nu fac parte din Europeană. M-am întâlnit cu... Deci am uh, reuniuni prevăzute cu Turcia, cu Tunisia, am fost deja în Algeria. În Algeria am avut reuniuni foarte pozitive. Uh, sperăm să îi includem și pe ei. Dar GFCM-ul este uh, și omologul din regiune pe care trebuie să-l includem. Melior a vorbit despre biodiversitate, Nu vorbim de fapt doar de biodiversitate. Când vorbim despre rapoartele noastre, uh, starea mediului, uh, starea bio Uh, diversității, vorbim și de agricultură, deci apă, aer, sol și așa mai departe. Și de această dată, poziția mea e că cred că fermierii trebuie să fie implicați în găsirea unei soluții, pentru că dacă agricultura va deveni mai durabilă, rezultatele vor fi și ele pozitive. M-am întâlnit deja anul trecut la Forumul pentru Agricultură am vorbit liber acolo și am avut un feedback foarte pozitiv. Cred că dacă aș fi un, dacă eu aș fi fermier sau agricultor, aș opta pentru practicile durabile pentru că dacă nu, uh, consecințele vor fi negative asupra fermei mele, pentru că uh, solurile, apele noastre și aerul vor fi poluate, sunt uh, totuși cele trei ingrediente care sunt necesare unei agricultor de calitate. Da, sunt dispus să discut cu fermierii, de fapt discut cu fermierii, dar eu cred că trebuie să-i sprijinim și să îi includem în soluție, pentru că până la urmă ei sunt gardiene, ar putea fi gardieni foarte prețioși ai biodiversității noastre și dacă îi raliem la cauza noastră, ar putea fi primi și uh, compensații. În ce privește Natura 2000, site-urile Natura, pierderea biodiversității și întrebarea domnului Șaier, așa cum am spus, nu e suficient să le identificăm dacă nu le gestionăm bine. Când vorbim despre siturile Natura 2000, vorbim despre siturile Natura 2000 la țară. Dar să nu uităm că avem un obiectiv și pentru site-urile Natura 2000 uh, pe mare. E adevărat că am uh, înregistrat progrese foarte importante uh, la, uh, pe teren, în mare nu am obținut decât uh, o ameliorare cu 4% a biodiversității. Deci trebuie să identificăm aceste, aceste site-uri și pe mare. Sunt de acord cu domnul Sorino că trebuie într-adevăr să refacem legătura cu cetățenii, să le câștigăm încrederea, mai ales în acest domeniu al creșterii ecologice. Iar uh, referitor la centralele nucleare, știu că este un subiect care este tot timpul discutat în contextul uh, Uniunii Energiei. Mario și Michel uh, se ocupă de aceste subiecte, dar în domeniul energiei aș mai adăuga ceva. În ce mă privește pe mine, întotdeauna cred că sursele regenerabile de energie sunt răspunsul. Din punct de vedere al durabilității, al sustenabilității, este singura soluție viabilă. că vorbim despre transporturi. Unii, de exemplu, uh, propun soluții alternative la motoarele cu combustie. Eu vă spun, haideți să optăm pentru uh, soluții total nepoluante, ecologice. Și și în acest domeniu al energiei, cred că oceanele sunt răspunsul, pentru că Vorbim întotdeauna de uh, energia solară și de energia vântului, dar uh, totuși uh, la, în mare avem uh, uh valuri, tempera- diferențe de temperaturi, uh, vânt uh, marim și așa mai departe. Trebuie să uh, abordăm toate aceste subiecte pe care le-am mai discutat. That was it, but someone I think asked about the... Cineva m-a întrebat despre accesul la acțiune în instanță. În acest sens, noi am venit cu un manual care să ne permită o interpretare. Mai întâi, acest lucru ne permite să mergem mai repede, pentru că am venit cu acest, uh, putem veni cu acest ghid până la finala anului 2016 și acum accesul la instanță este aproape stabilit prin uh, diferite de decizii deja emise în instanță. Iar acest ghid îndrumător, de fapt, le va explica, le va detalia în așa fel încât aceste decizii în instanță să poată fi implementate cât mai repede și mai bine de către statele membre. Acum, în ceea ce privește glifozatul, care în principiu este utilizat în uh, compoziția pesticidelor. Pe 30 iunie anul acesta, Comisia a propus o reaprobare a acestei substanțe și um, discuțiile cu statele membre sunt în continuare în derulare. Evaluarea de risc ce a fost realizată de către EFSA și de către uh, uh Organizația Mondială a Sănătății, ajungem la o interdicție completă și e, repet încă o dată, un lucru care deocamdată încă depinde de evaluarea ce va fi făcută de către Comitetul de Evaluare. În principiu, cred că am răspuns la toate întrebările, domnule președinte. Dacă mi-a scăpat ceva, dacă mai există vreo întrebare, atunci poți să trimiți un răspuns în scris. zika eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aveam o întrebare în ceea ce privește directiva referitor la virusul Zika și consecințele acestuia. virusul acesta, Zika, se uh, dezvoltă în apele stătătoare și aș vrea să știu dacă putem face ceva. Dacă nu, nu văd de ce am adoptat o rezoluție. Da, dar uh, nu ține de portofoliul de competență al domnului comisar. Maar voorzitter, het stilstaand water en de uitwerking van natuur. Spuneam deci că uh, apele stătătoare, pe păi ele fac parte din natură, nu? Și uh, Natura 2000 și apele stătătoare uh, uh, țin, nu, de, de același subiect. Și când s-a dezvoltat malaria, da, e clar că a trebuit să intervenim, nu? Tocmai din aceleași, exact aceleași motive. I agree with you. I... Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Eu nu spun că nu mă îngrijorează. Evident că mă îngrijorează. Chiar foarte mult. Însă pentru a preîntâmpina Zika, așa cum a spus și dumneavoastră, avem nevoie de o mai bună gestionare a apelor. Iar comisia este foarte proactivă în domeniu și de altfel, pentru fiecare stat membru, avem discuții detaliate despre felul în care gestionează apa, avem rapoarte în acest sens și felul în care uh, sunt incluse bazinele uh, hidrografice în planurile de gestiune naționale. Și cred că măsura hotărâtă de China pentru a reduce uh, consumul de carne poate merge în aceeași direcție. Da, domnul președinte, cred că trebuie să mulțumim domnului comisar Vela pentru prezență și pentru cooperarea activă și disponibilitatea sa de a răspunde la toate întrebările pe care noi le-am formulat. Mulțumesc încă o dată, domnule comisar, și continuăm ședința noastră doar peste un minut, în așa fel încât domnul comisar să poată părăsi sala. Pentru că, într-adevăr, mai avem multe puncte pe ordinea noastră de zi. Da, mulțumesc, mulțumesc foarte mult tuturor, spune domnul comisar, mulțumesc și pentru sprijin. Now we can uh, continue. Domnul președinte, acum putem continua ședința noastră. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Este o raportare în ceea ce privește negocierile interinstituționale, în ceea ce privește limitele de emisii și o, controlele oficiale și uh, dispozitivele medicale. În ceea ce privește emisiile, Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord pe acest dosar la ultima ședință Uh, din aprilie, care ne-a permis, a permis colegiuitorilor să determine care este legislația secundară ce trebuie să fie aplicabilă. Și au ajuns la acord în ceea ce privește actele delegate pentru a testa și monitoriza emisiile. Parlamentul European a acceptat uh, cerințele Consiliului pentru un regim specific pentru anumite uh, categorii cu posibilitatea de a înlocui anumite categorii de motoare care să permită asta, și asta a permis uh, părților implicate să ajungă la o încheiere a negocierilor, o încheiere fructuoasă a negocierilor. Următoarea ședință este prevăzută pe data de 26 aprilie. În ceea ce privește cel de-al doilea punct, controlele oficiale. Cea de-a șasea mm, uh, ședință a trilogului a avut loc în data de 5 aprilie. Echipele de negociere au încheiat discuțiile în ceea ce privește anumite aspecte politice și discuțiile au fost desfășurate într-o atmosferă pozitivă. Un compromis a putut fi găsit pentru mare parte din chestiunile politice. Cel de-al șaptelea trilog va avea loc uh, mâine. În ceea ce privește dispozitivele medicale și dispozitivele medicale pentru diagnosticare in vitro, Trilogul numărul 8 a avut loc în data de 7 aprilie 2016 și ca urmare a încheierii cu succes a unor negocieri pe chestiuni foarte importante pe durata acestui uh, trilog, negocierile au putut progresa. Coreper, propunerile Coreper din data de 23 martie s-au referit la Uh, răspunderea din punct de vedere al asigurărilor, raportul uh, pentru actele delegate și actele de implementare care să fie cuprinse într-un pachet. Și Comisia a făcut câteva propuneri în ceea ce privește diagnosticarea in vitro. În continuare mai e nevoie de acordul Parlamentului pentru aceste propuneri și există în continuare câteva chestiuni în suspens, cum ar fi, spre exemplu, chestiuni legate de capitolul 6, regulile de uh, uh, clasificare, testarea, pentru care Parlamentul European și-a trimis propunerile înainte de organizarea uh, acestei ședințe și toate aceste chestiuni trebuie să fie reexaminate uh, cu ocazia următorului trilog, prevăzut în data de 11 mai în Strasburg. Acum, în ceea ce privește NEC, directiva NEC, emisii, pragurile naționale de emisii. S-au înregistrat progrese în uh, ședința din 4 aprilie, diferite aspecte în care mai existau uh, divergențe de opinie au putut fi rezolvate și sper că vom reuși să ajungem la un text definitiv în ceea ce privește aerul curat și uh, un aer curat european, formul pentru aerul curat european. Mai multe discuții vor avea loc și aspecte politice sunt incluse în anexa numărul 2. Acum ne întoarcem la ordinea noastră de zi, punctul 6, un raport din partea Comisiei Europene către Parlamentul European în ceea ce privește alimentele și ingredientele din anumite alimente care au fost tratate cu radiații ionizante în anul 2014. Și vom avea mai întâi o intervenție din partea Direcției Generale Uh, sănătate, sante, și apoi vom avea posibilitatea de a asculta explicațiile referitoare la raport. Mulțumesc, domnule președinte. Punctul acesta se referă la raportul pe care Comisia îl publică în fiecare an referitor la activitățile desfășurate de autoritățile de control în statele membre în ceea ce privește Uh, instituțiile ce sunt autorizate pentru a aplica un tratament ionizant pe anumite produse și mai ales controlele efectuate pe aceste produse odată ce ele au fost puse pe piață. Raportul amintește care este lista exactă a statelor membre ce dispun de astfel de echipamente, de astfel de instalații, 13 la număr. Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Estonia, Spania, Franța, Italia, Ungaria, țările de jos, Polonia, România și Regatul Unit. Norvegia dispune de asemenea și ea de o instalație. Cantitatea de tone în, uh, tratată în Europa în 2014 a fost de 5600 uh, de tone, mai puțin decât în 2013. Reducerea e în jur de 20%, o, o cincime din cantitatea totală. Tratamentul acesta, dacă nu mă înșel, ne permite să distrugem anumiți uh, paraziți, agenți patogeni și să limităm și uh, distrugerea anumitor uh, fructe, faptul că acestea se strică. Produsele utilizate în toată Europa, de fapt textul ne-a permis o armonizare în acest sens. Avem anumite tipuri de, de, de produse ce sunt utilizate Uh, mai ales în ceea ce privește um, um, mirodeniile sau anumite fructe care au fost uscate. Și avem reguli clare în ceea ce privește felul în care pot fi utilizate aceste produse. Uh, Republica Cehă, Belgia, Franța, Italia, țările de jos, Polonia și Regatul Unit au reguli armonizate. Printre aceste produse care sunt utilizate la nivel național sunt legume, fructe, dar de asemenea și carne și uh, uh, picioare de broască și produse lactate. În uh, Europa sunt picioarele de uh, broaște, cele care sunt cele mai uh, tratate, reprezintă o cantitate însemnată. Al doilea produs, ca și volum 16%, se referă la carnea de pui. Și apoi vin mirodeniile uscate plante aromatice uscate. Și avem două instalații foarte importante, cea din Belgia și cea din uh, țările de jos, care reprezintă împreună cam 85% din uh, întregul volum. Belgia are o proporție de 60% și restul țările de jos. A, cea de-a treia țară membră, uh, imediat următoare pe locul 3, este Franța, cu o pondere de 8%. În 2014 am avut cam uh, aproape 6.000 uh, de teste ce au fost organizate în statele membre cu 98% de rezultate favorabile, 1% de rezultate respinse și restul uh, cazuri în care nu am putut determina ce metodă a fost utilizată. E vorba de produse care fuseseră deja lansate pe piață și în momentul în care rezultatul nu era uh, convingător și putea fi din motive fie de etichetare, spre exemplu etichetarea nu era foarte clară, putea să fie, spre exemplu, și din, mo din alte motive, cum ar fi că tratamentul nu a fost făcut într-o instalație autorizată, uh, în general, acest lucru a dus la retragerea de pe piață, cu excepția cazurilor de etichetare, în care uh, producătorii puteau să aleagă dacă își mențin produsul pe piață modificând eticheta sau nu. Acum, în ceea ce privește controlele etichetate, controlele efectuate, repartizarea geografică e destul de importantă. Germania ține foarte mult la acest tip de produse și verificarea acestora și cam jumătate din produsele testate, de fapt, au fost testate în Germania. Cele două state membre care nu țin neapărat la aceste produse sunt Italia și țările de jos. Uh, și în total aceste trei țări reprezintă cam 70% din controlele efectuate în 2014. Iată deci un rezumat al conținutului acestui raport și eventual acum dacă uh, uh, sunt întrebări, sunt gata să răspund la ele. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc, mulțumesc foarte mult și acum aș dori să intre pe colegi. Dacă dorește cineva să intervină, sunt întrebări? Hausling. Domnul Hausling. <clears throat> Mulțumesc uh, Comisiei. Acest subiect uh, nu este foarte acest subiect nu este foarte prezent, dar trebuie să facem câteva observații. În ceea ce privește radiațiile ionizante, există foarte multe variații în dozele aplicate și, când, și consumatorul nu are nicio posibilitate de a afla ceva despre asta. Diferitele state membre au menționat în raport um, motive nu foarte just, care nu justifică foarte mult uh, din cauza lipsa, pentru a justifica lipsa controalelor, n-au resurse, n-au laboratoare, este ceva ce nu poate fi acceptat. Și în plus în raport nu se regăsesc uh, informații referitoare la importuri și exporturi. Apoi, încă o întrebare. Există, sau mai degrabă ar vrea să spun asta, există o legătură între acest, acest tratament cu radiații și rezistența la antibiotice. Poate duce uh, tratamentul cu radiații la bacterii rezistente și ce măsuri se iau în acest sens? Apoi, cât de des se fac controle ale acestei, acestor tratamente cu, tra- cu radiații. În plus, raportul nu are niciun fel de concluzii. Ne întrebăm ce intenționează Comisia să facă pentru a avea în următorii ani un raport mai bun. Este inacceptabil să nu tragem niciun fel de concluzii în urma unui astfel de raport. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această întrebare. Alte întrebări? Nu? Atunci uh, comisia poate să răspundă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, nu avem date în ceea ce privește importul-exportul, pentru că nu face parte din elementele pe care Comisia în principiu le obține ca și informații, deci nu dispunem de astfel de informații. În ceea ce privește rezistența față de antibiotice, rezistența antimicrobiană, ca să fiu sincer, nu știu. Din câte știu, aceste radiații ionizante distrug uh, microbii. Dar ar trebui să aprofundez subiectul din punct de vedere științific pentru a vedea dacă, într-adevăr, acest lucru poate duce și la o rezistență în astfel față de antibiotice. Am câteva îndoieli, dar oricum va trebui să aprofundez. Comisia face un raport în fiecare an. E un raport foarte uh, uh, centrat pe fapte, pe date concrete. Examinăm posibilitatea de a trage anumite concluzii și eventual poate chiar de a examina în ce măsură uh, ne-am putea pleca asupra unei legislații care, mă rog, datează de ceva vreme. Vom recupera cifrele pentru 2015, după care vom vedea, vom încerca să avem un document mai uh, cuprinzător pe viitor. Thank you very much. If there are no... Președintele, mulțumesc foarte mult. Dacă nu mai sunt alte întrebări, atunci putem încheia aici dezbaterile pe acest punct și vă propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, pentru care încă nu e de față comisia, se pare. And then, uh, we stop for some minutes. Atunci vă propun să facem o scurtă pauză de câteva minute, să așteptăm până când sosește reprezentantul comisiei, da? Bun. Okay, dear colleagues, we can... Uh, Dragi colegi, putem să închidem uh, reuniunea comisiei noastre. Ne revedem mâine dimineață la ora 10 jumate după reuniunea coordonatorilor. Mulțumesc și ne revedem mâine!